asemenea să vă informez că astăzi am semnat împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, în conformitate și cu regula 78 a regulamentului de procedură al Parlamentului, um, um, și uh, un act uh, legislativ care va fi publicat în procesul verbal al acestei ședințe.